Thank you, colleagues. Um, as you all know, it's quite sensitive time. Dragi colegi, din păcate suntem foarte presați de calendar, mai avem o audiere care începe imediat, mai avem un singur punct pe care trebuie să-l tratăm însă înainte și suntem puțin în întârziere, va trebui să începem. Domnul Naghi este aici. Punctul 4 de pe agenda e vorba de dezbaterea raport, proiectului de raport cu privire la standardele minime pentru minoritățile în Uniunea Europeană și vreau să dau cuvântul raportorului domnului Naghi de la PPE imediat. Vă rog dacă ieșiți să ieșiți în liniște. Domnule Naghi, aveți cuvântul. Dragi colegi, vă rog să ieșiți în uh, liniște pentru că domnul Naghi trebuie să vorbească. Vă rog frumos încă o dată, dragi colegi, să ieșiți în liniște. Mulțumesc. Domnule Naghi, vă rog frumos să începeți. Dragi colegi, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. vreau să vă prezint proiectul de raport din proprie inițiativă despre standarde minime pentru minorități în Uniunea Europeană. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru contribuțiile raportorilor din umbră, membrii din intergrupul minorități, drepturile minorităților. Mulțumesc foarte mult doamnei președinte al acestui grup. Agenția pentru Drepturi Fundamentale de la Viena, ECIM, Centrul European pentru Minorități și multe ONG-uri în domeniu ne-au ajutat foarte mult la redactarea acestui raport. Protecția drepturilor minorităților uh, este un avantaj pentru întreaga societate, pentru că previne conflicte, aduce securitate, stabilitate și dezvoltare. Sunt foarte bucuros să pot reprezenta aici această poziție și să arăt că există interes despre acest subiect în toate grupurile parlamentare. Raportul cu privire la standardele minime pentru minorități în Uniunea Europeană se bazează pe Tratatul Uniunii Europene și pe Cartea Uniunii Europene, pe criteriile de la Copenhaga și pe documentele Consiliului Europei, precum dimensiunea cadru oferită de acesta pentru minoritățile naționale, dar și pentru protecția limbilor minoritare, care a fost semnată de către multe state membre deja. Textul se ocupă de trei piloni, cei trei piloni al educației, um, cultură și drepturi uh, lingvistice, acestea sunt trei piloni ai uh, minorității, ținând cont de principiul de subsidiaritate și de principiul de proporționalitate. Drepturile politice sunt de asemenea un punct important, dar statele membre sunt cele care trebuie să decidă cine și care sunt minoritățile și cine dețin drepturile, cine deține aceste drepturi ale minorităților. E foarte important pentru acordul uh, politic în această chestiune. A trecut deja 10 ani de la rezoluția pe protecția drepturilor minorităților și a politicilor antidiscriminare care a fost prezentată la nivelul Uniunii Europene de către președintele Claude Moraes. de la criteriile de la Copenhaga, avem și tratate care însă nu garantează că um, un stat membru este monitorizat în continuare după ce a devenit membru în UE. Și acesta este motivul pentru care noi am vrea să sondăm situația și mai departe și să avem standarde și pentru minoritățile din Uniunea Europeană. Acele minorități ale căror drepturi au fost garantate și care au îndeplinit condițiile pentru ca să devină stat membru, uh, trebuie să fie monitorizate mai departe. Aș dori să vă amintesc că prin inițiativa pentru minorități am avut uh, o susținere foarte mare de 1,3 milioane de semnături pentru a avea documente susținătoare pentru susținerea minorităților, pentru diversitatea lingvistică și culturală a minorităților în UE. Aș vrea să subliniez că Această inițiativă a fost separată. Ea a început în 2013 și a fost uh, refuzat atunci de către comisie, însă în final Curtea de Justiție în 2017 a emis o sentință spunând că Comisia Europeană este obligată să trateze inițiativa și uh, să protejeze persoanele care fac parte din minorități lingvistice și uh, etnice. 1,3 milioane de semnături am avut, dar știm că minoritățile acum reprezintă 14 milioane de cetățeni în UE care trebuie să știe că Uniunea Europeană se ocupă de drepturile lor și că sunt ascultați. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a tras concluzia că dacă Uniunea Europeană nu are o competență legislativă totală pentru a gestiona drepturile minorităților, va legifera pe mai multe aspecte care țin însă de viața al minorităților. Există documente specifice din partea Consiliului Europei, precum rezoluția Consiliului Europei 1985 din 2014, care a listat nevoile detaliate ale minorităților. Proiectul acesta subliniază și că există deja bune practici în Uniunea Europeană, în uh, Germania, în uh, Austria, în Finlanda, în Italia, în Tirol, de exemplu. Aceste cele mai bune practici trebuie să fie folosite și împărtășite între statele membre. Nevoile speciale pentru minorități educația în limba minoritară și ajutorul pentru minorități în zonele rurale, toate acestea sunt importante. Când e vorba de educație, nu trebuie să se pună problema economic pentru păstrarea unor școli mici. Dreptul la educația în limba maternă trebuie să fie principiul care să primeze, iar nevoile speciale pentru minorități au fost uh, cerute de către Curtea de Justiție către Comisie pentru ca să se elaboreze standarde minime uh, pentru minoritățile din Uniunea Europeană. Așadar, dragi colegi, acest raport are și un termen de depunere a amendamentelor pe 21 iunie la ora 12. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Naghi. Vreau doar să explic colegilor că În colaborare cu domnul Nagy, am discutat că trebuie să avem această, acest punct pe ordinea de zi înainte de audierea cu uh, Facebook. Știu că avem mai mulți uh, raportori care doresc să iau cuvântul, doamna Post, doamna Spinelli, doamna Post este raportor din umbră și doamna Iuroca. Aș vrea să vă rog să nu adăugăm alți vorbitori, pentru că altfel o să colapsez. Sincer, Trebuie să vedeți calendarul că este extrem de strâns, nu știu ce să mai spun altceva. Vă rog, acești trei vorbitori. Îmi pare rău că n-ați avut uh, șansa unei, unui slot mai bun de discuție. Doamna Soraya Post. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am avut deja o primă întâlnire a raportorilor din umbră săptămâna trecută la Strasburg cu raportorii din umbră și cu domnul uh, Nagi, A fost o întâlnire foarte bună și deși înțeleg motivele pentru care domnul Nagi a trebuit să se concentreze pe cele trei pe cei trei piloni în acest raport, eu cred că este foarte important să asigurăm și alte drepturi minorităților etnice. Pentru că noi ne îndoim că ele se bucură de drepturile educaționale și drepturile lingvistice care li se cuvin. Vreau să adaug, deci, anumite puncte, nu o să vorbesc despre detalii. Unul din capitolele pe care ni le-am dori ar fi respectarea și protejarea identității, drepturile cetățenilor, drepturile cetățenie, drepturi uh, civice și un capitol pe combaterea diferitelor forme de discriminare și segregare în zonele rurale care a făcut parte din rezoluția Consiliului Europei. Avem nevoie și de un capitol pe um, implicare, participare și aș mai vrea să mai adăugăm și câteva idei despre cap- la capitolele care există deja. De exemplu, ca istoria minorităților să fie parte din programa școlară, uh, și să se informeze societatea și școlile despre islamofobie, afrofobie și uh, xenofobie și la adresa romilor. M-ar interesa uh, foarte mult să știu uh, dacă există astfel de programe și la nivelul uh, statelor, dar trebuie să discutăm și despre istoria și uh, cultura minorităților pentru că cred că aceste informații ar fi de ajutor în societate. Mă bucur foarte mult de colaborarea pozitivă cu care, uh, cu de siguranță, vom avea parte. Acum, doamna Spinelli și după aceea doamna Iuroca. Mulțumesc, doamna Spinelli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Marina Albiol își cere scuze că nu a putut să vină astăzi aici și eu o să vorbesc în numele ei. În primul rând, doamna Albiol dorește să mulțumească raportorului pentru că a elaborat o bază foarte bună de lucru. Protecția drepturilor minorităților ar trebui să fie abordată cu o atitudine proactivă, respectând în același timp și diviziunea competențelor între Uniunea Europeană și statele membre Uniunea Europeană nu are o abordare generală pe protecția minorităților atunci când e vorba de manifestarea instituțională a discriminării, rasismului și xenofobiei. Doamna Albiol ar dori să abordeze aspecte instituționale, structurale și sistemice ale discriminării, rasismului, xenofobiei și a altor forme de violență împotriva grupurilor minoritare. Ar trebui ca toate instituțiile să fie proactive în momentul în care garantează drepturile minorităților. Ar vrea, de asemenea, doamna Albior, să sublinieze că drepturile minorităților n-ar trebui să fie în niciun caz um, un impediment în acționarea în momentul în care se constată încălcarea drepturilor unui grup de oameni. Principiul non-discriminării este prima abordare față de protecția minorităților, iar protecția este cheie pentru noi. Instigarea la ură și crimele bazate pe ură ar trebui să fie condamnate ferm. Doamna Albiol consideră că politicile auto, de autoguvernare sunt necesare pentru a asigura drepturile minorităților. Iar în ceea ce privește drepturile lingvistice, accesul la serviciile publice în limba maternă ar trebui să fie garantate, iar educația ar trebui să fie oferită în limba teritoriului, fără să se creeze segregare. În final, unele din contribuțiile dumneaei se vor baza pe rezoluția parlamentară din 25 octombrie 2017 pe uh, aspecte legate de drepturile fundamentale uh, a integrării uh, romilor în Uniunea Europeană și combaterea antiziganismului. Doamna Albiol a fost și raportor din umbră de la GUE pentru raport și dorește să spună că este un instrument esențial de care trebuie să ținem cont. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum, doamna Iuroca, trebuie să fac o pauză înainte de audierea uh, Facebook. Mulțumesc, doamna Iuroca, mulțumesc foarte mult. Vreau să felicit uh, raportorul pentru acest uh, raport. Este un moment istoric și cred că trebuie să-l susținem cât se poate de mult, pentru că acest document poate să fie puternic, poate să meargă până la Consiliu și putem obține rezultate concrete. Noi vă mulțumim foarte mult, trebuie să fim uniți și vă mulțumim foarte mult pentru angajamentul și din partea socialiștilor. În legătură cu legislația antidiscriminare, în momentul în care avem sancțiuni și în momentul în care avem o bază legală în uh, spatele acestui document, cu jaloane foarte clare, Este foarte important la ce am ajuns până acum. Numai așa putem să dăm mai multă putere raportului. Haideți să nu pierdem vremea fără să avem promisiuni solide din partea Comisiei, pentru că altfel mai așteptăm încă 10 ani până când uh, avem, uh, în fine, o, o raportare pe subiectul acesta. Subiectul acesta e foarte important și în momentul în care devine și mai puternic Uh, prin adăugarea altor drepturi, prin uh, o întărire a societății civile, atunci oamenii se vor putea ridica pentru ca să ia cuvântul în favoarea lor și alte organizații vor putea să ia cuvântul cu mai mult curaj, având informații solide și experiență solidă, așa cum uh, o au și cei care sunt implicați în aceste discriminări. Trebuie de aceea să dăm uh, instrumente la îndemâna celor care vor lua cuvântul pentru ca să poată să se apere singur, așa cum uh, ați uh, propus și dumneavoastră. Cred că mesajul dumneavoastră și al nostru este foarte important, trebuie să fie transmis și prin intermediul altor dosare, nu numai prin aspecte de antidiscriminare, și în dosare economice, pentru că oamenii de care vorbiți dumneavoastră sunt discriminați și din punct de vedere economic. Dacă ne uităm la, la harta crizei, vedem că minoritățile sunt afectate. Să nu ne oprim deci doar la declararea drepturilor, ci să îi ajutăm să se integreze și cu ajutorul documentului dumneavoastră și altor documente uh, ale Uniunii Europene să integrăm aceste aspecte și în combaterea sărăciei. De multe ori ei sunt cei care sunt discriminați. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, spune domnul Moraes. Domnule Naghi, doriți să mai reluați cuvântul la sfârșit? Mulțumesc foarte mult pentru comentarii. vom ține cont de minoritățile nu numai naționale, ci și persoanele cu disabilități, toți cei care se pot simți discriminați. Am vorbit cu raportorii din umbră și cred că va fi foarte ușor să colaborăm și sunt convins că vom putea să convingem colegii de la toate grupurile. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Naghi. După cum a zis termenul de depunere a amendamentelor 21 iunie la ora 12. Acum o să avem o pauză de 10 minute înainte să înceapă audierea pe tema Facebook și eu am nevoie de o pauză în mod uh, urgent. Nu putem să, termin, să începem uh, mai târziu de 17.30. Dacă doriți să participați la audierea pe Facebook, vă rog să veniți aici la timp, la 17.30 fix o să începem. Mulțumesc!